Dear colleagues, it is... Stimați colegi, e timpul să începem pentru că vom uh, discuta un subiect foarte important. Și după cum uh, știți, nu avem mult timp la dispoziție pentru acest uh, subiect. Mai întâi aș dori să-i urez bun venit domnului comisar Andrew Kaitis în cadrul comisiei noastre. După cum știți, Comisia a adoptat ieri uh, o listă mult așteptată cu proiecte de criterii pentru um, perturbatori endocrini găsiți în produsele biocide și în uh, produsele de protecție a solului. Suntem cu toții conștienți de importanța acestor criterii, atât uh, pentru sănătatea umană cât și pentru cea animală, la fel și pentru mediu. De aceea urez uh, bun venit comisarul și salut disponibilitatea de a um, discuta cu noi aceste criterii la întâlnirea noastră de azi. Suntem gata să vedem care sunt detaliile acestor uh, propuneri, aceste propuneri și apoi să aflăm care sunt uh, următorii pași pe care îi prefigurează Comisia. Aveți cuvântul, uh, domnule comisar, chiar acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați eurodeputați, săptămâna trecută Parlamentul European a adoptat o rezoluție solicitând Comisiei să uh, se conformeze obligației sale de a uh, înainta niște criterii științifice pentru a identifica perturbatorii endocrini. V-am promis de mai multe ori că vă voi prezenta înainte de vacanța de vară această listă și mi-am îndeplinit promisiunea ieri. Într-adevăr, Comisia a prezentat criteriile științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini uh, în uh, contextul uh, produselor biocide și a legislației care le vizează și în contextul legislației cu privire la produsele de protejare a plantelor, produsele fitosanitare. Firește, am redactat și o definiție a perturbatorilor uh, endocrini care spune că substanța, o substanță chimică este perturbator endocrin dacă mai întâi uh, are un efect uh, advers și dacă, în al doilea rând, acest efect este dat de uh, un mod de acțiune endocrin. Uh, cele două proiecte de act legislative din comitologie ale Comisiei includ nu doar criteriile științifice, ci specifică și uh, modul în care se poate face identificarea unui perturbator endocrin. Este foarte important ca această identificare să um, folosească toate dovezile științifice existente, folosind uh, o abordare vastă în um, analiza uh, dovezilor științifice. Apoi trebuie să se efectueze și o revizuire uh, sistematică a acestor uh, dovezi științifice. Firește, trebuie să folosim aceste dovezi într-o manieră care să ne ducă la concluzii corecte, pentru că astfel, într-o, în momente de dubiu, putem acționa. Este vorba despre un principiu al uh, unei abordări uh, pline de precauție. Comisia a adoptat uh, și o comunicare în legătură cu perturbatorii endocrini, care ofere o imagine de ansamblu a contextului de reglementare. Practic, punem la un loc mai multe legi europene care se ocupă de aceste Uh, substanțe, uh, RICH, uh, directivele cu privire la calitatea apei sau la produsele cosmetice. Suntem foarte conștienți de faptul că decizia Comisiei de a evalua perspectiva, de a evalua impactul acestor măsuri a fost criticată dur și de membrii acestei comisii. E în regulă. Însă considerăm că această muncă a fost importantă pentru a permite Colegiului Comisarilor uh, să ia niște decizii adecvate și informate în acest domeniu foarte delicat. Mai mult, uh, Parlamentul European și statele membre vor putea să beneficieze de pe urma acestei activități a noastră. Anticipăm uh, întrebările pe care le-ați putea adresa. Prin urmare, vreau să repet faptul că decizia Comisiei s-a bazat pe știință, Uh, nu pe uh, considerente socioeconomice. Toate documentele au fost uh, publicate pe site-ul Comisiei pentru a putea asigura un maxim de transparență. Legislația cu la biocide și pesticide reprezintă legi care asigură poate cea mai mare protecție din lume și se bazează pe date foarte complete. Firește și Parlamentul poate să beneficieze de aceste date științifice. O substanță poate fi uh, aprobată doar dacă ea a fost bine revizuită de uh, experții statelor membre sau uh, contrarevizuită de uh, EFSA. Substanțele trebuie să ne asigurăm că nu produc uh, efecte inacceptabile asupra sănătății umane sau animale sau asupra mediului dispozițiile legate de perturbatorii endocrini din legislația actuală au fost uh, introduse acum câțiva ani cu criterii interimare și uh, la acel uh, moment nu s-a putut defini din perspectivă științifică lista de criterii pentru a defini un perturbator endocrin. Însă cercetările au continuat în ultimii ani, discuțiile au continuat și la nivelul politicienilor. Am uh, auzit care sunt opiniile oamenilor de uh, știință din uh, diverse domenii, pentru că fiecare domeniu are un argou diferit și o logică diferită pentru a putea înțelege complexitatea fenomenului cred că și datorită eforturilor noastre comune, datorită faptului că am purtat discuții am putut ajunge la un consens științific de această natură, un consens semnat de 33 uh, uh, de cercetători științifici în aprilie acest an. Practic, există un consens științific în redactarea criteriilor pe care le-am prezentat. Mai mult de atât, propunem să actualizăm uh, una dintre derogările care există cu privire la produsele fitosanitare pentru a reflecta actualele cunoștințe științifice. Am putea astfel să facem uz de cele mai bune dovești științifice, uh, inclusiv uh, informații legate de expunere și risc. Deci putem avea informații legate de expunere și risc. Aș dori ca Comisia să poată lua o decizie în legătură cu derogarea bazată Uh, derogare bazată pe toate dovezile pe care le avem. Doar expunerea nu este suficientă pentru a oferi claritate în legătură cu uh, preocupările pe care le avem uh, în legătură cu anumite substanțe. Domnule președinte, stimați eurodeputați, după cum știți, am identificat și alte opțiuni ca potențiale căi de definire a acestor criterii. Diversele opinii științifice ale statelor uh, membre, ale actorilor interesați au fost luate în calcul. Am uh, cred considerat că este necesar să potențăm definiția uh, existentă deja. Practic, ne-a interesat uh, capacitatea substanței de a produce un efect uh, advers. Ne-am gândit uh, și la criterii care să includă anumite categorii bazate pe diverse dovezi pentru a putea să respectăm definiția OMS. Comisia nu a ales aceste opțiuni, însă, și din următoarele motive. Mm, acordul științific pe care l-am menționat ne-a indicat faptul că Uh, potența n-ar trebui să facă parte din uh, identificarea științifică a criteriilor pentru perturbatorii endocrini, ci mai degrabă ar trebui să ținem uh, cont de evaluarea riscului pe care l-ar putea pune acești perturbatori uh, endocrini. Deci, în baza dovezilor științifice, ne-am considerat că este adecvat să folosim potența ca și criteriu pentru uh, a um, elabora criterii pentru perturbatorii endocrini. Apoi, Comisia nu a considerat că stabilirea unor categorii diferite uh, uh, pentru a uh, defini uh, perturbatorii endocrini, pentru că așa nu am fi putut identifica exact ce înseamnă un perturbator endocrin. Noi nu doream să vorbim de posibilități, ci de certitudini. Folosirea categoriilor în contextul pesticidelor și uh, biocidelor și a regulamentelor aferente um, creează uh, certitudine juridică pentru uh, actorii interesați și pentru legiuitori în legătură cu această legislație pe care Parlamentul a votat, vreau să spun că nu ni se oferă un instrument uh, de a uh, aborda chestiunea uh, perturbatorilor endocrini probabil sau potențiali. Am fi creat confuzie fără să aducem beneficii în ceea ce privește protecția sănătății și a mediului. Cât privește opțiunea de a păstra criteriile interimare care actualmente există în legislația privind la pesticide și biocide, e bine, am renunțat la această inițiativă pentru că ea nu se potrivea obiectivului nostru. Domnule președinte, stimați deputați, criteriile pe care le-a prezentat ieri Comisia se bazează pe definiția OMS. Vorbim despre criterii științifice adecvate scopului, care pot garanta un nivel adecvat de protecție a sănătății și a mediului. și vom păstra uh, regulamentele pe care le avem în legătură cu pesticidele și biocidele. Criteriile pe care uh, le-am uh, prezentat ieri trebuie adoptate în baza procedurilor relevante. Vom discuta chestiunea actelor delegate într-un grup de experți a statelor membre, după care vom adopta totul la nivelul Comisiei. Măsurile care vizează pesticidele vor fi discutate și apoi votate în Comisia Permanentă. Ambele actele legislative vor fi apoi uh, analizate de Parlament și de către Consiliu. Cooperarea dumneavoastră va fi, deci, crucială și chiar sper că pot să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea acestor criterii, pentru că asta ar fi un pas important înainte pentru protejarea sănătății și a mediului. Ar fi de asemenea foarte important pentru legislația din domeniul chimic al Uniunii Europene să analizăm uh, așa cum trebuie lucrurile uh, și în ceea ce privește statele terțe. Odată ce vom adopta legile în cadrul de reglementare în Uniunii Europene, vom avea primul sistem de reglementare din lume care să stabilească criterii pentru identificarea perturbatorilor endocrini. Asta ne va ajuta practic să devenim pionieri în acest domeniu. Am uh, vorbit cu ECA și cu EFSA pentru ca aceste agenții să înceapă imediat să analizeze aceste substanțe pentru a permite implementarea noilor criterii fără întârziere odată ce acestea firește vor fi adoptate. Vă mulțumesc pentru atenție. Știu că aveți întrebări, însă vreau să vă mai atrag atenția la o chestiune foarte importantă adusă în discuție uh, uh, ieri de domnul Pavel Poț, care spunea că noi propunem criterii care uh, vizează doar sănătatea umană, adică uh, practic uh, nu ne-am aliniat definiției OMS. Haideți, deci, să clarificăm acum o neînțelegere. Noi propunem criterii pentru sănătatea umană și pentru mediu. Acest lucru este foarte clar în ambele propuneri legislative. De exemplu, în proiectul de acte delegate pentru produsele biocide există secțiunea A pentru oameni, pentru statea umană, și secțiunea B pentru organisme nevizate. O structură similară apare și în legea act legislativ care vizează produsele fitosanitare. Practic, cerem să luăm în calcul toate datele științifice disponibile care să acopere ambele domenii. Vorbim despre biocide și pesticide și știm foarte bine că vorbim până la urmă despre mediu. Clar. Dacă mediul este afectat, apoi și sănătatea umană va fi afectată, dar același lucru este valabil și pentru sănătatea animală. Apoi a mai existat o întrebare legată de propunerea unor criterii care uh, um, iau în calcul doar uh, efectele dovedite. Deci asta înseamnă că doar puține substanțe sau câteva, uh, sau poate chiar deloc, uh, vor fi identificate uh, în, prin aceste uh, legi și astfel uh, noi am uh, face experimente pe populație. E o întrebare pe care am primit-o pe Twitter. Nu, vorbim despre uh, efectele cunoscute, dar am luat în calcul toate datele, câtă vreme le-am uh, considerat uh, adecvate. Practic, încercăm să analizăm toate dovezile științifice, chiar și studiile pe animale, studiile in vitro, uh, pentru a evalua așa cum trebuie perturbatorii endocrini. De, de asemenea, solicităm să luăm în calcul literatura științifică în general. Practic, cerem o abordare bazată pe dovezi științifice uh, care se evalueze anumite posibilități uh, biologice. Și asta în baza principiului precauției. E bine că uh, am putea avea o anumită deschidere pentru a putea analiza și viitoarele dovezi care ne-ar putea parveni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem foarte mulți vorbitori. Voi începe întâi cu reprezentanții grupurilor politice. Vă rog să vă încadrați în timp. Doamna Grostet, din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, că ați venit în comisia noastră să ne prezentați aceste informații. Sunt și reconfortată, dar și îngrijorată. Sunt uh, reconfortată pentru că ați publicat în sfârșit aceste criterii și că ele se pliază pe definiția de perturbatorilor uh, dată de OMS. Asta face obiectul unui mare, uh, unui larg uh, consens științific. Însă sunt îngrijorată pentru că există neajunsuri în ceea ce privește identificarea acestor uh, perturbatori, criteriile de identificare, lucru care poate duce la uh, neajunsuri în legislație. De asemenea, mă deranjează acest sistem de derogări bazat pe risc. Dacă bine am înțeles, o substanță poate să fie considerată perturbator endocrin, dar poate să facă obiectul unei derogări, derogări în cadrul regulamentului biocide dacă există un risc neglijabil. Dar dacă nu se ia în considerare efectul cocktail, atunci avem o abordare destul de trunchiată, pentru că nu sunt abordate corect pericolele. În comunicarea dumneavoastră, la pagina 8, ni se explică anume că nu se pune sub semnul întrebării retragerea unei uh, interdicții pe baza evaluării pericolului, așa cum este ea prezentată în regulamentul biocide, ci pe o analiză de risc. Asta mi se pare problematic. La pagina 5 se îndepărtează crearea unui sistem de categorii care nouă ni se părea util înainte. La pagina 6 ni se spune că este dificil să se uh, definească pragurile de expunere la perturbatori, dar iată că se pot stabili uh, derogări pe baza unui risc, așa zis, neglijabil. Pe aceeași pagină, dumneavoastră eliminați criteriul potenței pentru identificarea uh, acestor perturbatori. Nu se poate recurge la el nici măcar pentru evaluarea riscului. Mie mi se pare că ați făcut treaba doar pe jumătate și că nu sunteți destul de categoric în această chestiune și mi se pare că riscurile uh, la adresa cetățenilor și la adresa mediului sunt uh, foarte mari în cazul acesta. Mulțumesc, domnul Poci are cuvântul de la socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați prezentat criteriile așa cum ați promis. Vă mulțumesc că nu ați inclus potența în propunerea dumneavoastră, potența perturbatorilor. În ceea ce privește propunerea în sine, Mă frustrează încă aceste criterii interimare. Ați spus că pregătiți și alte criterii interimare pentru alte, uh, alte acte legislative și nu ați propus, în schimb, criterii orizontale pentru a include și apa, substanțele chimice din uh, produsele cosmetice și așa mai departe. M-a surprins o afirmație de la pagina 7 din comunicarea Comisiei. Este vorba despre criteriile stabilite pentru uh, uh, în scopul uh, uh, regulamentului fitosanitar. Asta a fost o surpriză pentru mine, pentru că Uh, mie mi se pare că aceste criterii se aplică peste tot, nu doar uh, în unele din cazuri. O singură preocupare vreau să vă prezint astăzi. Ați vorbit despre schimbările de formulare. Nu sunt așa de mici, cum ziceți dumneavoastră, după părerea mea, sunt foarte mari aceste modificări. Se spune, se spunea may cause adverse effects uh, și apoi acum se spune known to cause adverse effects. O altă schimbare îngrijorătoare, după părerea mea, este schimbarea de la uh, expunere neglijabilă la risc neglijabil. Această schimbare de la um, abordarea bazată pe hazard la cea bazată pe risc este îngrijorătoare. Pentru noi era mai bună formularea dinainte. Cum justificați această schimbare pe care a aprobat-o Consiliul și cât de mult se potrivește cu mandatul exprimat de Comisie în uh, hotă, um, mandatul Comisiei uh, hotărât de Curtea de Justiție, care spune că Comisia nu are voie să schimbe prevederile uh, în baza articolului 290 al Tratatului pentru Uniunea Europeană, spune vorbitorul. Nu știu uh, dacă nu cumva Comisia și-a depășit mandatul hotărât de această decizie a curții. Nu știu de ce ați schimbat această evaluare de la evaluarea bazată pe hazard la cea bazată pe risc. Cum considerați dumneavoastră că va contribui această schimbare la protejarea sănătății cetățenilor și consumatorilor europeni? Pentru că în uh, ceea ce privește alte substanțe, de exemplu substanțele carcinogene, se menține încă abordarea bazată pe hazard. Și dumneavoastră, în acest, acest regulament cu privire la perturbatorii endocrini, ați schimbat-o. Doamna Gerling. Mulțumesc, domnule comisar. Veți uh, vedea că nu toată lumea este mulțumită, tuturor, uh, toți avem preferințele noastre și o să vă spun și care este pers- perspectiva mea. Mă bucură definiția dumneavoastră, mai ales că se potrivește cu cea a OMS, lucru care arată consecvență cu standardele internaționale. De asemenea, mă bucură foarte mult că v-ați concentrat pe relația cauzală între perturbator și adver efectul advers. advers. Adevărații perturbatori trebuie să fie deosebiți, uh, diferențiați de alte substanțe care uh, uh, acționează în sistemul endocrin. Mă bucur că nu ați ales o categorie de uh, substanțe care uh, au potențialul, care sunt bănuite de a fi endocrine. De asemenea, mă bucură faptul că efectele adverse care sunt uh, efectele altor substanțe nu intră la uh, categoria de efecte adverse cauzate de perturbatorii endocrini. Mă bucur, mă bucur această abordare bazată pe dovezi, lucru care ne face să credem că aceste criterii vor fi, uh, sunt foarte obiective și că se va, vor lua măsuri acolo unde este cu adevărat nevoie. Însă am și câteva critici. Sunt foarte dezamăgită că aceste criterii se bazează pe verosimilitatea biologică, să zicem, pe și accept că ați scris în raport că este greu să ai dovezi întotdeauna, dovezi concludente. Asta nu înseamnă că nu trebuie să tindem spre așa ceva. O să vorbim despre uh, posibilitățile biologice și la alte substanțe. Nu e un concept foarte ușor de definit. E, știu că nu există Uh, cunoștințe totale în acest domeniu și pe măsură ce progresăm cu siguranță lacunele de cunoștințe se vor mai umple. În ceea ce privește potența și riscul de a face rău, în comunicarea dumneavoastră ați spus că acest criteriu nu ar trebui să fie luat în considerare în identificarea perturbatorilor. Trebuie să luăm uh, riscul în considerare. Însă, cadrul legislativ se presupune că este complet acum și nu mi se pare că se face loc pentru evaluarea de risc, doar pentru derogare. Deci, eu uh, sunt de o părere diametral opusă față de cea a doamnei Grostet. Derogările trebuie să fie excepții și uh, trebuie să se facă evaluări de risc în cazuri excepționale și prevăd că vor fi foarte multe cu actuala formulare pe care ați propus-o dumneavoastră și vom ajunge într-un adevărat, uh, o adevărată prăpastie a, a reglementărilor uh, proaste pentru că aceste uh, evaluări de risc uh, vor fi prea multe, vor, uh, nu vor fi excepția, vor fi regula. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Hazekamp. Dana Hazekamp. Vorige week heeft het Europees Parlement de Commissie de laatste kans gegund om haar naar wettelijke... Săptămâna trecută, noi am dat o ultimă șansă parlament, uh, Comisiei să, își îndeplinească obligațiile juridice. Trebuie să protejați cetățenii, animalele și mediul împotriva acestor substanțe. Trebuia să ne prezentați aceste criterii în 2014 deja. Criteriile în formularea actuală se bazează pe hazard, hazard-based criteria, ați spus dumneavoastră. Cel puțin așa era în formularea trecută. Astăzi se bazează pe risc. S-au făcut analize, s-au făcut revizuiri în ceea ce privește diferitele tipuri de doze și știm care sunt efectele asupra sănătății omului și uh, copiilor nenăscuți. Criteriile pe care ni le prezentați se bazează doar pe criterii economice și pe o definiție care nu este satisfăcătoare, cea a OMS. Dumneavoastră doriți acum, practic, să, să inversați sarcina probei. Ne propuneți teste pe animale, noi studii, lucru care este inutil, pentru că există deja sute de studii care arată care sunt efectele acestor perturbatori asupra sănătății umane. Mi se pare că vă jucați cu sănătatea publică. Parlamentul nu va putea să accepte această propunere. Nu dorim să ne mai jucăm aici. Curtea a spus că um, v-ați înșelat, comisia s-a înșelat, a fost condamnat, ați fost condamnat și de Parlamentul European că nu v-ați onorat obligațiile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Eichhout. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ne-ați explicat ce încercați să faceți. Ați spus că există percepții greșite a, a, în public și ieri v-am urmărit la conferința de presă și v-au uh, spus, uh, v-au întrebat jurnaliștii de ce se uh, aplică criteriile pe, pentru testarea pe animale în mod atât de selectiv. Și dumneavoastră a spus de vreo trei ori că sunt întrebări tehnice și că nu puteți să le răspundeți. Ei bine, noi aici vă adresăm întrebări politice pe care nu le mai puteți evita. Avem două probleme fundamentale aici, în ceea ce privește conținutul și în ceea ce privește ce poate Comisia să facă conform mandatului ei. În ceea ce privește conținutul, atunci când trebuie să dovedim ce este un perturbator endocrin, Comisia a spus în propunerea sa că trebuie ca acesta să aibă o legătură cauză-efect cunoscută în ceea ce privește efectele adverse. It is known to cause an effect, că se știe că acest efect există. În categoria 1A, referitoare la legislația privind chimicalele, uh, se folosește această formulare. Uh, dar există și categoria B, unde se vorbește despre legătura cauzală presupusă pe baza testelor uh, făcute pe animale. O restricție suplimentară ar fi că este dovedită această legătură. Dar, având în vedere că dumneavoastră vă plac dovezile științifice, pot să vă spun cum au reacționat uh, oamenii de știință. Societatea uh, medicilor Endocrinologi a conchis că criteriile de reglementare ale Comisiei sunt prea stricte pentru a proteja publicul. Păi asta este reacția din partea comunității științifice. Asta înseamnă că această comunicare, acest nou regulament este problematic. Așa că vă rog frumos să ne spuneți uh, de ce limitați câmpul de aplicare al definiției perturbatorilor endocrini. În ceea ce privește întrebarea legată de procedură, Comisia poate să schimbe uh, un regulament deja în vigoare doar dacă există dovezi tehnice sau științifice care să justifice acest lucru. Dumneavoastră ați schimbat o anexă. Ați schimbat uh, expunere la oameni în risc la oameni, de la expunere la risc. Iată, asta este o decizie politică, nu are nimic de a face cu dovezile științifice sau tehnice. A schimbat un regulament aflat în vigoare din motive politice, lucru nepermis. Nu putem accepta așa ceva. Pentru a face această schimbare este nevoie de colegislator. Comisia nu poate să facă asta de capul ei. Regulamentul acesta este inacceptabil din punct de vedere al conținutului și procedurii și nu îl vom vota. Mulțumesc, doamna Dornano. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea, domnule comisar, pentru explicațiile furnizate. Într-un comunicat, președintele Comisiei Juncker s-a felicitat că Parlamentul European este primul sistem de reglementare pe plan global în ce privește definirea criteriilor științifice legate de perturbatorii endocrini. Dar, de fapt, această definiție urmează uh, unei hotărâri a Curții de Justiție vis-a-vis -vis de o decizie a Comisiei. Dumneavoastră nu ați definit, de fapt, uh, criteriile în termenul pe care uh, le-ați prevăzut. Deci, eu cred că uh, nu putem uh, face apel la noțiunea de potență, dar derogările prevăd o abordare printr-o analiză a riscului. Deci, ă, expunerea populației la acest risc. Este nevoie de o evaluare de risc înainte de a ajunge la concluzii vis-a-vis -vis de efectele unei substanțe. Și ă, eu cred că nu trebuie să amânăm momentul în care vom avea posibilitatea să ne protejăm în fața acestor substanțe. Deci, ă, au trecut foarte mulți ani de la prima solicitare. Este nevoie de realizarea unui studiu de impact. Nu trebuie să ne mulțumim mulțumim cu situația aceasta de expectativă. EFSA, dar și Agenția Europeană pentru Produse Chimice a evaluat o serie întreagă de substanțe care sunt susceptibile de a produce perturbări endocrine. Dar uh, EFSA uh, consideră glifosatul de pildă ca fiind non-cancerigen uh, spre deosebire de uh, concluziile Organizației Mondiale a Sănătății. Vă amintesc că de data trecută, când au existat contradicții între EFSA și Organizația Mondială a Sănătății, uh, ce autoritate aveți dumneavoastră în uh, aplanarea conflictului și statele membre care sunt mai prudente și care doresc să, intro, să interzică anumite substanțe, uh, au ă, posibilitatea să facă acest lucru fără să ă, riște ă, și consecințe pe piața internă. Mulțumesc foarte mult, domnul Parniu. Mulțumesc. Salut prezența dumneavoastră, domnule comisar, și prezentarea făcută în această întâlnire în Comisia Envi. Avem Uh, un schimb de vederi la 24 de ore după ce ați făcut dumneavoastră prezentarea în cadrul Colegiului Comisarilor. Și este important de subliniat această prezență. Inițiativa care este propusă are o serie întreagă de aturi uh, pe care uh, merită să le menționăm, dar există și o serie întreagă de elemente pe care ar trebui să le examinăm în comun pentru a le îmbunătăți. În legătură cu cele patru scenarii ehm, pe care le are în vedere ehm, foaia dumneavoastră de parcurs în eh, iunie 2014 eh, vorbeați deja despre eh, pasul următor, pentru că țineați seama de definițiile pe care OMS-ul le-a făcut în legătură cu substanțele interzise și substanțele care produc tulburări hormonale. Eu cred că acea abordare nu a ținut seamă uh, de uh, puterea influenței din partea industriei și ca atare, în decizia pe care ați luat-o există aceste uh, lacune. Excludeți referința la uh, anumiți agenți care sunt calificați ca fiind susceptibili de a uh, Uh, fi perturbatori endocrini. Și endocrinologii din acest punct de vedere au uh, uh, mari rezerve. Trebuie să ne gândim la posibilele efecte cancerigene ale acelor produse. Și eu cred că nu putem să le excludem la modul în care ați procedat dumneavoastră programul uh, cadru uh, pentru perioada 2013-2020, uh, Comisia conține criterii orizontale din partea Comisiei, inclusiv privind perturbatorii endocrini. Și eu cred că toată legislația care se referă la perturbatorii endocrini ar putea în felul acesta să fie destabilizită este vorba de pesticide, de ambalaje, de o serie întreagă de dispozitive medicale care pot comporta riscuri. Și eu cred că uh, trebuie la nivelul uh, Colegiului Comisarilor să uh, se clarifice aceste lucruri și regretăm că poziția dumneavoastră nu a fost una mai hotărâtă în Colegiul Comisarilor, pentru că uh, trebuie să ne gândim sigur la impactul economic al uh, acestor uh, liste, dar să ne gândim și la impactul față de sănătate și de mediu înconjurător. De aceea, eu cred că uh, acest pachet legislativ trebuie să fie examinat în sensul de a merge mai departe, așa cum v-ați dorit dumneavoastră la început, în momentul în care vorbeam despre clasificarea acestor perturbatori endocrini. Thank you very much, Miss. Mulțumesc foarte mult, doamna Conecina. Mulțumesc și eu doresc să îi adresez domnului comisar mulțumiri pentru că la atât de scurt timp după prezentarea propunerii domniei sale ieri a venit în mijlocul nostru. Dar să ne gândim la conferința de presă de ieri. Ieri, domnule comisar, ați afirmat că ați plecat de la cea de-a doua variantă a OMS privind uh, perturbatorii endocrini, dar uh, nu este așa, pentru că aici uh, nu e, se formula cererea existenței unei dovezi legate de impactul negativ al suprasănătății uh, oamenilor. Noi în felul acesta inversăm o procedură care era valabilă în Uniunea Europeană. Atunci când exista doar bănuiala unui risc, noi nu aveam nevoie de dovezi pentru a încerca să-i protejăm pe oameni. Acum acest uh, concept hazard-based, deci bazat pe riscuri, se subînțelege demonstrate, într-un fel ne îndepărtăm de la poziția noastră inițială și știm cum arată realitatea, de fapt. Știm cum a evaluat EFSA efectul uh, glifosatului. Nu uh, uh, s-a bazat concluzia pe studii științifice. Iar acum Uh, dumneavoastră cereți uh, ca anumiți factori uh, perturbatori să poată fi înlăturați din utilizare doar dacă există dovezi legate de riscurile asupra sănătății. Cine să aducă aceste dovezi? Chiar producătorii? Chiar industria? Asta este o idee care ne deranjează foarte mult. De asemenea, ne deranjează ideea că de trei ani ani încercați să elaborați acest uh, proiect care nu se bazează până la urmă pe criterii științifice. Poate că nu este în totalitate vina dumneavoastră. Dumneavoastră uh, abia de un an și jumătate sunteți membru al Colegiului Comisarilor, dar cred că în echipa colaboratorilor dumneavoastră totuși ceva nu funcționează cum trebuie. Și să ne gândim și la hotărârea Curții de Justiție. Acum um, suntem uh, întorși înapoi la situația de plecare de acum trei ani, ceea ce este decepționant pentru mine. Mulțumesc, doamna Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult voi încerca să vă adresez câteva întrebări concrete. Ceea ce a afirmat Comisia este vorba despre pesticide și produse biocide, dar este vorba și despre o categorisire a substanțelor uh, care pot avea efect uh, de uh, perturbator endocrin când ă, trebuie să așteptăm să existe reguli privind perturbatorii endocrini care să fie aplicate pentru substanțele care intră în contact cu produsele alimentare. Când vom avea o reglementare pentru ca să existe siguranță la nivelul consumatorului? Când să se aștepte consumatorii că lucrurile se vor schimba în favoarea lor? Pentru că dacă așteptăm dovezi pentru uh, efectele uh, de perturbare, pare endocrină, de tulburări hormonale um, a unor substanțe. Știm că durează foarte mult, știu că se fac uh, teste pe animale, asta este um, și în legătură cu uh, florul de pildă care poate intra în contact cu alimentele. Durează foarte mult până se ajunge la concluzii ale Eh, acestor teste, cât ce cantitate a florului de pildă eh, poate eh, să ducă, dacă intră în contact cu alimentele, la pierderea unei sarcini, de pildă. Nu s-a putut constata exact care trebuie să fie cantitatea care la un moment dat înseamnă un prag periculos pentru sănătatea umană. Mulțumesc foarte mult! următoarea intervenție din partea domnului Barțes. Vă mulțumesc și eu, domnule comisar, pentru prezență. Mă raliez spuselor colegului eh, Bas Eichard și altor colegi, dar doresc să insist și asupra unor aspecte pozitive. Cred că uh, faptul că uh, ne preocupă uh, problemele legate de potență este un fapt pozitiv. Noi încă în 2013, în legătură cu un raport, am vorbit despre această problemă. Dar pozitiv este că nu vă bazați pe criterii economice. Sigur, da, Parlamentul European dintotdeauna a avut o poziție în acest sens și există și un regulament în decembrie 2015 2012 eh, pe care trebuie să o respectați, deci nici nu puteți acționa altfel. În ce privește acum eh, societatea endocrinologilor, eh, ei au fost foarte decepționați, ei au spus că aceste criterii pe care le propuneți dumneavoastră nu vor duce până la urmă la o protecție reală a oamenilor și animalelor. Criteriile nu fac altceva decât să uh, existe reglementări privind uh, un număr mic de asemenea uh, substanțe periculoase. Și până la urmă și aici se au în vedere costurile economice legate de aceste produse. Ar putea să se cifreze până la urmă la 130 de milioane de euro. Bun, au existat diverse puncte de plecare, vreo patru, dar a fost chiar uh, um, evaluat numărul substanțelor cu efect de uh, tulburări hormonale. Se merge până la urmă pe opțiunea OMS, pentru că uh, mi se pare că Uh, se modifică mai degrabă abordarea la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății când vom avea uh, un punct de plecare uh, pornind de la analiza de risc. Cum se vor face aceste analize și câte substanțe eh, vor fi definite ca fiind perturbatori endocrini. Știți de pe acum acest lucru? Veți putea să-l determinați la un moment dat? După aceea sprijin pe Bas eh, Eichhout. Dacă acum plecăm de la hazard-based la risk-based, Ă, asta nu corespunde legislației. Vă depășiți competențele. Nu puteți acționa așa. Asta trebuie să se bazeze pe codecizie, pentru că este vorba despre o modificare a legislației fundamentale. Ce ă, părere aveți despre acest reproș? Comisariu, per essere qui. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. că ați venit aici doar la o zi după ce ați prezentat uh, propunerea și că v-ați ținut de promisiunea aceasta uh, de a veni cu definițiile și criteriile înainte de vacanța de vară. Mi se pare că definiția comisiei este mult prea restrictivă. Mai mult, ați introdus și niște derogări foarte ample. Ați decis să adoptați definiția OMS. Ați ales opțiunea 2, însă Comisia subliniază importanța efectului, cauză-efect între perturbator și efectul advers la adresa sănătății. Așadar, aveți nevoie de dovezi științifice, concludente, care nu pot fi obținute întotdeauna foarte ușor. Așadar, interpretarea dumneavoastră a definiției este mult mai rigidă decât cea a OMS. Se scrie că un perturbator endocrin, practic, perturbează funcțiile endocrine ale organismului numărul substanțelor care, se vor, care vor fi interzise pe baza uh, dovezilor științifice va fi probabil de 26. Însă, în cadrul ultimului său raport din 2012, OMS prevedea 800 de astfel de substanțe. Mie mi se pare că ceva nu e în regulă aici. Așadar, am niște dubii în privința ceea ce ați spus. În prezentarea dumneavoastră ați spus că aceste criterii vor fi eficiente. Permiteți-mi să mă îndoiesc. Firește, trebuie să analizăm și legislația actuală și definițiile care spun că aceste substanțe ar putea să cauzeze efecte adverse. Deci mi se pare că mm, acum formularea actuală ne duce cu un pas înapoi, pentru că trebuie să analizăm și uh, Uh, riscurile posibile, nu doar cele dovedite. Um, ați spus că să vor, veți fi flexibili în ceea ce privește criteriile și, bineînțeles, că lobby-ul din domeniul pesticidelor uh, se bucură foarte tare de acest lucru. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu glifosatul. Cred că este un uh, semn rău a ceea ce urmează să se întâmple. Cred că Europa trebuie să joace un rol de lider aici și se va implica și Parlamentul, cu siguranță. Însă, domnule comisar, nu credeți dumneavoastră că ne-ați fi făcut viața mai ușoară dacă ați fi fost mai ambițios cu propunerea dumneavoastră, iar dacă ați fi pornit de la principiile de precauție, și dacă v-ați fi gândit că obiectivul nostru suprem este de a proteja sănătatea umană, nu doar să ținem cont de criteriile economice. Thank you, colleagues. Îi dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, stimați colegi. Sunt foarte, foarte bucuros. Se demonstrează că noi suntem pe calea cea bună, pentru că uh, unora nu le place uh, un aspect, altora uh, poate nu le plac alte aspecte. Dar uh, trebuie să vă spun că uh, chiar dacă unii uh, au fost foarte duri, cum a spus doamna Hazenga, a spus uh, nu vă jucați cu sănătatea uh, oamenilor. Nu. Eu nu sunt doctor Mengele eu sunt doctor Andrew Kaitis și niciodată nu o să mă uh, joc cu viața oamenilor și vă rog nu folosiți asemenea acuze pentru că uh, nu uh, este acceptabil. Eu nu sunt doctor Mengele, repet. Da, sunt doctor în medicină. Știu cât de greu este să stabilești un diagnostic clinic. Și trebuie să existe, din acest punct de vedere, diferențiere în ce privește perturbatorii endocrini. Deci, eu nu sunt judecător în probleme științifice. Să ne bazăm pe opinia oamenilor uh, de știință. Respect poziția medicilor endocrini, uh, respect poziția celor specializați în toxicologie. Nici uh, până la urmă legislația nu ține de specialitatea mea strictă, putem avea abordări foarte diferite. Dar există și evaluări uh, legate uh, uh, de risc și ceea ce numim noi hazard identification. Comisia Europeană însă au responsabilități în ce privește managementul riscului nu este un joc între noi, suntem toți în aceeași barcă, pentru că pe plan european există trei eh, niveluri de eh, management al riscului. Parlamentul European, Comisia Europeană și statele membre. Trebuie să avem o abordare holistică, să vedem cum putem progresa împreună, nu doar să jucăm eh, diverse jocuri individualiste. Sursele de incertitudine există în clipa de față între diversele specialități științifice. Deci, noi există Ă, aici ă, dezbateri legate de efectul unor doze mici și nu cred că într-un viitor apropiat se vor putea ajunge la concluzii ferme. Noi toți până la urmă trebuie să ținem seama de asemenea concluzii științifice. Nu sunt ale dumneavoastră, nu sunt ale mele, sunt ale uh, oamenilor de știință. Haideți să ținem seama de ele, pentru că trebuie să avem o abordare comună. Sigur, toți știm că există incertitudini legate de acest dosar foarte dificil. Știm foarte bine că uh, avem surse diferite, nu doar uh, în ce privește identificările unor situații uh, întâmplătoare, hazard identification, ci și legate de riscurile propriu-zise. Doamna Grostet a avut o întrebare în legătură cu această abordare. Uh, hazard pesticide approach. Aici nu s-a produs vreo modificare. Există două reglementări. Dacă o substanță a fost identificată ca având efecte de tulburări hormonale, uh, ea uh, va fi interzisă. Deci, uh, va trebui să, să ținem seama de toate concluziile științifice, inclusiv legate de potență și de uh, caracterizare a riscului. O expunere scurtă este insuficientă. Este nevoie de o analiză de risc completă. De aceea Comisia a decis uh, să uh, aleagă această opțiune, pentru că este uh, nevoie ca decizia care se va lua pentru utilizarea derogării să fie una bazată pe rezultate concrete. Aici se spune de asemenea că potența nu trebuie să facă parte din uh, identificările științifice privind uh, perturbatorii endocrini. Deci există însă și uh, alte puncte de vedere care spuneau că trebuie să ținem seama de riscul asupra potenței. În ce privește categoriile despre perturbatorii endocrini care sunt uh, doar uh, în legătură cu care există doar o suspiciune de efect de tulburare hormonală. Bun, trebuie să vedem ca, cum categorisim până la urmă aceste substanțe, iar categorizarea nu va aduce beneficii pentru protecția uh, sănătății și mediului. Nu va crea decât uh, o zonă gri, fără certitudini legale pentru cei direct implicați, pentru că nu există consecințe reglementate privind utilizarea uh, acestor substanțe în pesticide. Mandatul meu este, în baza legislației pesticidelor și biocidelor, să acționăm. Unii vorbesc că este vorba despre uh, o problemă orizontală cum putem progresa, pentru că avem uh, uh, aici cosmetice, avem tot ce ține de regulamentul RICI, avem alimente, avem uh, din acest punct de vedere legislații diferite. Cum putem aici să înaintăm? trebuie să stabilim criteriile pentru perturbatorii endocrini și după aceea să vedem cum procedăm cu regulamentele privind pesticidele și biocidele. Dacă vom vedea uh, vreo posibilitate de a progresa, vom declanșa această discuție. Nimeni nu se opune. Da, și uh, Mie mi se pare acum uh, ciudată poziția dumneavoastră, de că e vorba de cele două uh, legislații pentru pesticide și biocide. Uh, putem vorbi aici de perturbatorii endocrini, dar când este vorba despre un efect asupra alimentelor, trebuie să revizuim o altă legislație. Deci, primul pas în sarcina mea este să vă prezint uh, criteriile, plecând de la regulamentul pentru biocide și pesticide. Deci, de, um, tot ceea ce este menit să protejeze plantele. Trebuie să plecăm de undeva pentru a progresa. În legătură cu intervenția domnului Bas, nu am identificat până acum substanțele care au proprietăți de perturbatori endocrini. Da, în analiză între ă, din 347 de substanțe care au fost analizate, 25 de substanțe chimice au fost listate ca ă, având un asemenea efect de pe perturbare endocrină. Nu este rezultatul unei analize finalizate, dar iată, acum um, trebuie să analizăm aceste substanțe și să invităm EFSA să urmărească uh, situația, dar nimeni nu poate să știe ce se va întâmpla în viitor. Trebuie să plecăm de la un principiu pentru a vedea cum putem avansa. Trebuie să existe până la urmă o ușă care să deschidă pentru ca aceste principii să fie aplicate într-o manieră mai adecvată. Uh, Tot domnul Eichhout cu privire la testele pe animale. Evaluarea substanțelor chimice în baza efectului lor posibil, se bazează pe date toxicologice. Acestea provin de la studiile pe animale. Au fost făcute, de exemplu, și de autoritățile americane și S-a trecut de la teste pe animale la uh, abordări previzibile în ceea ce privește datele toxicologice. Este pentru prima dată când această abordare va fi introdusă în reglementări. Va contribui la asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății și protecție a mediului în ceea ce privește folosirea pesticidelor și biocidelor, existând criterii clare bazate pe dovezi actualizate. Până acum, doar efectele adverse au fost luate în considerare în reglementări. Acum, datele pe care le avem ne vor ajuta să luăm decizii mai bune în ceea ce privește interdicția unor noi substanțe. Înainte de a încheia, o să vă spun că discuțiile acestea au fost foarte rodnice, după părerea mea, și voi reanaliza întrebările dumneavoastră pentru a putea continua dezbaterea. Mă bucur că am avut această discuție astăzi. Mi-am dat seama că, uh, unde sunt nemulțumirile dumneavoastră și asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon din partea domnului comisar. I am in, in, in, in, in I see all, all uh, colors in house. Okay. Da, da, este și o decizie politică pentru că sunt comisar, nu sunt uh, doar membru al Partidului Verzilor. Președintele, încheiem aici dezbaterea pe acest punct. Îi mulțumim comisarului că a fost prezent și vom asculta câteva și am ascultat deja câteva răspunsuri, nu pe toate dar vom mai avea timp să discutăm această chestiune. De asemenea, avem posibilitatea de a oferi, de a propune obiecții cu privire la această propunere a Comisiei. Vă mulțumesc, domnule comisar, și ne vom continua dialogul. Okay, dear colleagues, we are late but we can... Stimați colegi, am întârziat, uh, suntem puțin în întârziere, dar putem trece la următorul punct acum de pe ordinea de zi, adică obiectivele cheie pentru cea de-a 17-a conferință a părților semnatare CITES. Avem o moțiune de o propunere de rezoluție. Voi uh, cere, voi începe prin a da cuvântul coraportorilor, domnul Linz de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de CITES. Este acordul de la Washington privind protecția uh, speciilor sălbatice. Este cea mai importantă înțelegere uh, în legătură cu protejarea speciilor sălbatice amenințate de dispariție pe plan global pentru că trebuie create condiții comerciale legale, durabile și președintele întrerupe vorbitorul. Stimați colegi, dacă doriți să continuați discuția pe marginea subiectului precedent, vă rog să părăsiți sala, pentru că noi dorim să ne continuăm lucrările și dau din nou cuvântul domnului Linț. Mulțumesc! Deci, Uh, la trei uh, ani odată are loc o conferință a statelor semnatare ale acordului CITES. Uh, anul acesta va avea loc în septembrie la Johannesburg. De ce vorbim astăzi despre asta? Statele Unite au a aderat la acordul CITES și va participa pentru, vor participa pentru prima dată la Johannesburg. Comunitatea internațională trebuie să acționeze în comun pentru protejarea speciilor sălbatice. Pentru că s-au schimbat și um, cererea pe piață, iar Europa este și piață finală și uh, spațiu de tranzit pentru um, produsele din aceste specii. În februarie, Comisia a publicat un plan de acțiune. Noi dorim să elaborăm un raport de inițiativă în Comisia ENVI și va fi vorba și de consolidarea parteneriatului global. Pe lângă planul de acțiune, salut angajamentul Comisiei pentru participarea la viitoarea conferință CITES și ceea ce aud spre Consiliu am impresii pozitive pentru că săptămâna viitoare de asemenea, urmează urmează să fie adoptat la nivelul Consiliului un document privind protejarea speciilor sălbatice. Și mulțumesc și președinției neerlandeze, dar și președinției slovace. Am uh, căzut de acord asupra unor întrebări pe care dorim să le adresăm Comisiei și Consiliului, ce obiective urmează să fie urmărite în vederea viitoarei conferințe, iar acum este vorba despre un proiect de rezoluție în care să introducem și uh, solicitările noastre pentru conferința mondială de la Johannesburg, ceea ce nu figurează în acest uh, proiect de rezoluție este referitor la vânătoarea de trofee, pentru că eu cred că vânătoarea de trofee trebuie să fie limitată pentru a proteja mediul, natura, dar și oamenii. Dar poate și colegele și colegii vor înainta amendamente până săptămâna viitoare, marți. Eu salut propunerile comisiei, inclusiv în legătură cu uh, vânătoarea ilegală de trofee. Și uh, în mod uh, deosebit uh, și grupul meu politic dorește să combatem tot ceea ce poate constitui un risc pentru natură și pentru oamenii din zonele în care se desfășoară cu predilecție vânătoarea ilegală de trofee. Uh, pentru că, um, de fapt, și aici este vorba de uh, bani care intră în buzunare individuale pe cale ilegală și uh, populația nu poate beneficia de um, un bun uh, pe care natura îl oferă pentru a putea uh, prospera locuitorii. Și cred că și uh, administrația, poliția, organele vamale ar trebui să colaboreze mai bine pentru a stăvili aceste practici, inclusiv în colaborare cu Europol, Interpol, Eurojust, și Organizația Mondială a Vămilor. Toate statele membre pot să ofere în acest domeniu un exemplu pozitiv. Nu ne referim în proiectul nostru de rezoluție la anumite specii care urmează să fie protejate în mod special, dar ă, poate că în cadrul discuțiilor cu raportorii din umbră, poate vom ă, ajunge și la concluzii în legătură de pildă cu leul african, elefantul african, alte specii amenințate care ar putea să fie menționate în proiectul de rezoluție pentru a da un semnal în comun. Și îmi cer uh, Ă, scuze ă, dacă ă, voi, va trebui să părăsesc în curând sala pentru că trebuie să particip și la o altă reuniune. Mulțumesc foarte mult. Pavel Poci din partea SJD. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegului meu care a vorbit înaintea mea. Aș dori doar să adaug că avem o cooperare foarte bună între coraportori și mulțumesc de asemenea și secretariatului pentru că ne-a Uh, da toate documentele și materialele necesare. Cred că propunerea statelor membre este bună, pot să o susțin, de asemenea este evident și angajamentul la nivel înalt și ambiția de care se dă dovadă. În momentul de față uh, există propuneri de amendamente în ceea ce privește uh, anexele și uh, de asemenea, lista de specii este supusă amendamentelor, dar acestea vor fi discutate mai târziu într-o reuniune tehnică. În ceea ce privește vânătoarea pentru trofee, cred că aici avem niște puncte spinoase, dar oricum trebuie să ne discutăm și eu chiar voi depune câteva amendamente suplimentare. Și aștept cu nerăbdare cooperarea cu colegii. Mulțumesc foarte mult. Domnul Omarji. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să subliniez și să le mulțumesc coraportorilor pentru munca lor. Doresc să scot în evidență munca excelentă pe care am depus-o cu toții pentru a ajunge la această rezoluție comună. O rezoluție ambițioasă, cred eu, pentru această conferință. Doresc de asemenea să subliniez că trebuie să protejăm biodiversitatea și că este important să avem uh, același rol uh, de lider pe care l-a avut până acum Uniunea Europeană în chestiunea schimbării climatice. Apoi, în ceea ce privește trofeele, cu siguranță vom depune amendamente pentru a condamna ceea ce consider eu a fi o activitate desuetă. Este vorba despre o moștenire a perioadei coloniale. De asemenea, consider că trebuie să reflectăm cu privire la schimbarea relațiilor pe care le avem, care există între specii și între animale și, uh, și importanța lor pentru lumea întreagă. Și trebuie să schimbăm aceste practici care există deja. Uniunea Europeană are o răspundere majoră aici, pentru că în același timp suntem uh, o piață foarte mare uh, și nu putem să rămânem indiferenți uh, la schimbarea de mentalitate pe care trebuie să o facem. Mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. În numele verzilor pot să spun că suntem foarte mulțumiți de proiectul de rezoluție și ne bucurăm de abordarea armonioasă pe care am avut-o cu raportorii din umbră, spune vorbitorul. Suntem cu toții de acord cu privire la importanța uh, conferinței COP17 în protejarea speciilor de faună și floră sălbatică, ci și cu privire la contribuția valoroasă pe care o poate aduce Uniunea Europeană în îmbunătățirea transparențelor în structurile de decizie și în rolul, credem în rolul nostru de lider împotriva, în lupta împotriva corupției Uh, care domină traficul cu aceste specii. DG Envy a propus uh, niște cerințe mult mai stricte în ceea ce privește uh, în ceea ce privește vânătoarea de trofee în anexele 1 și 2, lucru care mă bucură. Doresc să subliniez și rolul Parlamentului în uh, Uh, a îndemna alte societăți să susțină această propunere. În cele din urmă, legat de lista de specii, uh, eu sunt pentru abordarea principiului precauției, adoptarea principiului precauției. Sunt propuse foarte multe specii, uh, rinocerul alb, um, tigrii, lei africani, elefantul african și alte specii mari. Doresc să subliniez cât de mare este nevoia pentru sprijinul european, um, mai ales în ceea ce privește speciile de pangolin și alte animale mai puțin cunoscute care uh, sunt foarte traficate. Pangolinul este cel mai traficat animal din lume. În plus și uh, aceste specii, din cauza acestui trafic, sunt la risc de dispariție. Domnul Fronte. Mulțumesc și noi suntem foarte mulțumiți, spune domnul Afronte, cu privire la acest, această rezoluție și felul în care am colaborat cu colegii. De asemenea, am avut o întâlnire foarte utilă cu experții la Strasburg și asta ne-a ajutat foarte mult în înțelegerea aspectelor tehnice. Și ne a ajutat de asemenea să ne concentrăm mai bine, să ne axăm mai bine uh, rezoluția pe anumite domenii. Am văzut care este următorul punct pe ordinea noastră de zi, traficul cu specii sălbatice. Uh, și doresc să amintesc importanța CITES în protejarea acestor, acestor specii. Peste 100 de țări sunt semnatare ale, aceste, ale acestei convenții. De asemenea, din păcate, trebuie să vă amintesc că dintre cele 80.000 de specii evaluate de ONU, 23.000 sunt acum în pericol de dispariție. Am propus câteva aspecte generale în această rezoluție, care au fost uh, deja discutate de către colegii mei, de exemplu legătura între acest tip de comerț, corupție și alte tipuri de comerț ilegal. De asemenea, trebuie să fie alocate resurse financiare specifice pentru lupta împotriva acestui tip de trafic. În ultima parte am intrat mai în detaliu lista cu speciile și modificările la anexe. Suntem de acord cu toate și suntem de acord și cu abordarea, uh, adoptarea principiului cauții, mai ales când este vorba despre lista aceasta de specii. Oricum vom depune și noi o serie de amendamente pentru îmbunătățirea evaluării acestui proces și pentru a încerca să prevenim acest tip de comerț, trebuie să ne asigurăm că nu există amenințări la adresa unei specii atunci când o trimpunem de la o anexă la alta. <coughs> Mersi. Doamna Dorman, mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție formulează niște propuneri foarte interesante. Asta în lumina discuțiilor părților uh, uh, la Convenția Internațională privind com privind comerțul internațional cu speciile flore și faune sălbatice pe care le dispariți. Lupta împotriva corupției, uh, flagel care dăunează eforturile făcute împotriva acestui uh, uh, trafic, este absolut esențial ca obiectiv. Trebuie eliminată. Înainte de a ne felicita pentru aderarea Uniunii Europene la CITES, ar trebui să știm dacă uh, asta duce într-adevăr la o valoare adăugată uh, suplimentară. Oare Uniunea Europeană va contribui la consolidarea acțiunilor CITES uh, în statele contractante, în statele membre și în europeană, sau va confisca doar suveranitatea și libertatea de alegere a statelor vorbind în numele lor. Această situație, care este miza, sublinează din nou perspectivele realiste și interesante, care însă nu pot impune statelor membre această alăturare la convenție, câte vreme Uniunea Europeană uh, neglijează adesea state în care o compun. Deci vorbim despre o contradicție, după părerea mea, un paradox evident. În ceea ce privește transparența, mai ales uh, cu privire la finanțarea luptei împotriva conflictelor de interese și în ceea ce privește independența în luarea deciziilor, știți uh, că mai sunt multe de spus uh, din perspectiva europeană. Mulțumesc! Am uh, dorit să rugăm acum Comisia să ia cuvântul. Domnul Anley. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am auzit exprimat de diverse eurodeputații cu privire la munca pe care o facem noi. Salutăm interesul Parlamentului uh, pentru viitoarea conferință a părților și uh, ne așteptăm ca o parte din membrii acestei comisii să ia parte la această întâlnire. De asemenea, salutăm uh, pregătirea unei rezoluții de către Parlament. După cum s-a spus, uh, este vorba despre o conferință a părților foarte importantă. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană va participa în calitate de cosemnatară. Considerăm că Uniunea Europeană va aduce un plus de valoare. Cred că Uniunea Europeană, acționând împreună, este elementul forte ca britanic uh, trebuie să fiu foarte atent când folosesc formulări de, de exemplu, um, puternici împreună. Însă clar avem ambiții mari uh, pentru această întâlnire. Avem o strategie cuprinzătoare, ne interesează um, multe aspecte, dorim să fim prezenți peste tot pentru a ne asigura sprijinul pentru propunerea noastră. Comisia a fost la recenta întâlnire a uneia de la Nairobi, iar la uh, G7 avem uh, prezent uh, șef de delegații, la fel ca în alte instanțe unde se atrage atenția asupra propunerilor noastre în încercarea de a strânge sprijin. Ne bucură să vedem primul dumneavoastră proiect de aviz, vedem că el susține ceea ce facem. Lucrăm împreună cu statele membre, după cum spuneam, nu există niciun fel de conflict între state membre aici și cred că poziția aceasta uh, a fost uh, bine dezvoltată și în cadrul uh, Comisiei CITES. Puteți să adresați întrebări președinției olandeze în legătură cu acest subiect. Ați făcut-o de altfel nu de mult. Sunt chestiuni importante aici de amintit, de exemplu, transparența și întreaga funcționare a Convenției CITES. Este un domeniu unde noi am propus o rezoluție pentru soluționarea problemelor. Vrem uh, ca aceste lucruri să se reflecte mai clar în activitatea acestei convenții. Apoi au fost aduse în discuție chestiuni legate de trofeele de vânătoare. E bine, aici noi uh, propunem ca uh, CITES să reconsolideze măsuri pentru a aborda această problemă. Nu vreau să mă refer la toate speciile, însă știu că anumite specii au fost aduse în discuție. Uh, pentru ele ne dorim uh, o consolidare a protecției prin Convenția uh, CITES. Cred că va fi o întâlnire foarte importantă. Noi ne vom uh, implica foarte mult. Comisia uh, va fi reprezentată la cel mai înalt nivel și uh, vom consolida importanța practică și tehnică a acestei convenții, precum și implicarea uh, Uniunii Europene pentru că această convenție să funcționeze mai bine pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Trebuie să vă reamintesc termenul de înaintare a amendamentelor, 21 iunie. Uh, votul în cadrul ENVI va fi pe 12 iulie și în plenară în septembrie. Vă mulțumesc foarte mult. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de schimb de opinii cu președinția neerlandeză în legătură cu planul european de acțiune împotriva traficului cu uh, specii sălbatice. Președinția este aici, alături de noi dau imediat uh, cuvântul reprezentantului președinției, domnul Raben Decker, care se ocupă de mediu și de politici de mediu în uh, cadrul președinției uh, olandeze. Dânsul ne va face o introducere, după care vom începe discuția cu membrii comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, membri ai Comisiei ENVI, este o onoare pentru mine să schimb opinii cu această comisie în numele președinției uh, olandeze a Consiliului Uniunii Europene în ceea ce privește acest subiect atât de important. După cum știm cu toții, traficul cu speciile sălbatice a devenit una dintre cele mai profitabile activități uh, din lume în ceea ce privește crima organizată. Este vorba despre corupție, guverne slabe și uneori uh, conflicte și terorism, care au efecte dăunătoare asupra biodiversității, asupra speciilor sălbatice politice asupra eradicării sărăciei. Este un subiect orizontal uh, care atinge multe sectoare și uh, care nu cunoaște frontiere. Nu e ceva care se petrece doar departe, pe alte continente. Un european este o piață de tranzit, o piață de consum uh, și o piață sursă uneori. Clar, deci avem noi un rol important de jucat aici. Apoi, în ceea ce privește uh, importanța subiectului, clar, aceasta sporește pentru că apare pe agenda diverselor uh, foruri internaționale, de exemplu adunarea de mediu a ONU sau summitul de șapte de anul trecut. Firește și Parlamentul European este implicat în acest domeniu. Aveți um, foarte multe de spus în legătură cu subiectul în comisia dumneavoastră. Am văzut că subiectul apare uh, pe ordinea de zi acestei săptămâni. De asemenea, a discutat și această rezoluție. Știm, domnule președinte, că se iau măsuri de către anumite state membre și de către guverne naționale, chiar și de către guvernul țării mele, care s-a hotărât uh, să nu mai emită permise pentru trofele de vânătoare. Însă, având în vedere natura uh, orizontală și transfrontalieră a acestor infracțiuni, măsurile naționale nu vor fi suficiente suficiente. Deci trebuie să punem totul într-un context internațional. O președinția neerlandeză a tratat cu foarte mare prioritate acest subiect. Am organizat o conferință cu uh, titlul Acționați acum sau jocul s-a sfârșit. Și uh, la această conferință Comisia și-a prezentat planul de acțiune în ceea ce privește traficul cu speciile sălbatice. Am studiat și discutat uh, cu Comisia acest plan din toate perspectivele relevante. Am vorbit despre păstrarea diversității și a uh, speciilor. Am vorbit despre, a speciilor, am vorbit despre cooperare uh, și justiție internațională, despre dezvoltare și așa mai departe. Și am ajuns astfel să formulăm niște reacții la planul de acțiuni din partea Consiliului. Acestea vor apărea în concluziile Consiliului pe care sperăm să le adoptăm uh, în acest mandat pe 20 iunie. După cum înțelegeți, aceasta va fi poziția oficială a Consiliului. Însă, astăzi, la acest schimb de opinii, pot să vă spun care sunt așteptările noastre pentru uh, această întâlnire pot să vă spun deja că ne așteptăm uh, uh, să existe preocupări majore exprimate în acest domeniu, așa cum uh, uh tocmai vă spusesem. Deci salutăm acest plan de acțiune ca un instrument important pentru a spori eforturile de a combate acest trafic cu toate costurile. Uh, cerem actorilor uh, interesați să facă și ei tot ce pot pentru a ne atinge obiectivele. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că comerțul ilegal cu specii sălbatice va fi oprit în Uniunea Europeană. Asta însă presupune mai bună cooperare între agențiile noastre de aplicare a legii, mai bun schimb de informații și de asemenea schimb de bune practici. Trebuie să sporim sensibilizarea cu privire la acest subiect și instruirea pentru uh, forțele de ordine. Trebuie să fim inteligenți, trebuie să uh, investigăm și comerțul care se face pe internet. Acestea sunt doar câteva dintre ideile care sperăm noi vom fi adop- vor fi adoptate în concluziile Consiliului Firește, uh, suntem gata să ne aducem contribuția pentru a uh, opri aceste infracțiuni. Statele membre sunt gata să facă și acest lucru. Împreună cu Comisia și Parlamentul European așteptăm uh, punerea în aplicare a planului de acțiune și vom lua deciziile necesare pentru ca eforturile noastre comune să devină eficiente. Cu acestea aș dori să conchid introducerea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru această introducere. Trecem la discutarea acestui subiect și dau cuvântul uh, primului nostru coleg. Doamna Dornano, noi facem parte din uh, convenția aceasta din iulie 2015 și ne-am așteptat ca planul europene de acțiune în legătură cu acest subiect principal să, vizează în, să vizeze în principal uh, reconsolidarea caracterului internațional al acestei convenții. Acest text a uh, care se aplică din 1975 ce reacțiuni în acest domeniu. Ori planul de acțiune al Uniunii Europene încervește traficul cu specii sălbatice, propune 32 de acțiuni care cu siguranță uh, au fost formulate cu cel mai bune intenții, însă ele apar într-un cadru prea european uh, care practic uh, stabilește o distanță între CITES și țările contractante. Normativele europene uh, tind să prelungească termenul de aplicare a textului, practic uh, măsurile luate vor fi târzii. Uniunea Europeană vrea să rămână coerentă uh, cu ea însă și uh, avansând practic ideea că finanțează deja um, programe de salvare a biodiversității marine și așa mai departe. Însă nu trebuie pierdut din vedere faptul că vorbim despre banii statelor membre pe care țara mea, de altfel Franța, care este contributoare netă a Uniunii Europene, i-a alocat. Nu trebuie să uităm că aderarea Uniunii Europene la convenție uh, rămâne doar un pretext uh, pentru a acționa împotriva suveranității statelor membre, uh, care deja sunt parte a convenției. Ca și raportor din umbră în legătură cu acest dosar, știu că există o luptă cu traficul și pentru protecția speciilor sălbatice și că acest trafic este o urgență. Acțiunea suverană a statelor membre trebuie să-și găsească rolul în acest cadru al lupte cu acest tip de trafic. Český slovo má... Eh, va trebui să mă servesc de limba maternă, limba cehă, și îi, dau cuvântul acum colegului Omar Vă la parole. N-am înțeles de la început că mi-ați dat cuvântul. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, președinției olandeze pentru implicarea sa în legătură cu acest uh, subiect. Sper de asemenea ca președinția slovacă să fie la fel de activă, pentru că există lucruri uh, de făcut foarte importante pentru a putea schimba mentalități ale opiniei publice. Trebuie să continuăm să avem campanii de sensibilizare semnificative. Câteva comentarii acum de natură generală. În 1992 uh, uh, existau două protocoale, unul care se vizeze schimbarea climatică, celălalt uh, cu privire la protecția diversității. Putem spune cel puțin că 24 de ani mai târziu, protocolul cu privire la biodiversitate a fost mult întârziat în ceea ce privește punerea în aplicare atât din perspectiva guvernanței, cât din perspectiva acțiunilor uh, care se ducă la încetinirea pierderii biodiversității. Ne aflăm, deci, astăzi în această situație tragică, care presupune că noi ne confruntăm cu cel de-al șaselea uh, val de extinție a speciilor uh, de la, creier, de la facerea lumii. Practic, vorbim despre anumite specii specii sălbatice care se află în declin uh, și datorită comerțului cu specii sălbatice. Vorbim practic de traficul cu specii sălbatice. Și folosind această denumire, trebuie să ne punem niște întrebări, dacă sunt uh, specii sălbatice sau dacă, de fapt, traficul, comerțul cu astfel de specii este sălbatic. Pentru că aceste specii pe care noi le numim sălbatice n-au nici o idee uh, să ucidă oameni uh, pe care se transforme în uh, trofee. Deci vorbim despre o anumită lipsă de umanitate a umanității. Și de aceea avem multe de făcut pentru a inveta un nou umanism care să integreze lumea sălbatică pe care o Uh, lăsăm practic în afara concepției pe care o avem noi despre civilizație. Mulțumesc! Domnul Keith Taylor. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc pentru uh, această prezentare. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Și m-aș bucura să văd care sunt opiniile dumneavoastră. Prima vizează sprijinul crescând uh, în UE și în cadrul ONU pentru introducerea uh, unor legi europene care să interzică vânzarea unor specii care sunt protejate în țara lor de origine. E o inițiativă susținută de Parlamentul European uh, prin uh, raportul său din 2016 cu privire la infracțiunile comise împotriva speciilor sălbatice. Uh, este vorba despre un raport uh, pe care l-am avut, uh, care s-a aliniat și altor studii. Există practic o unanimitate care sporește în rândul președinției olandeze pentru astfel de propunere. Uh, care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu o astfel de lege europeană? Este vorba despre Lacey Act, un nou Lacey Act. Apoi uh, am o întrebare legată de uh, animale de casă exotice care merg dincolo de uh, limitele Convenției uh, CITES. Sunt foarte multe specii exotice care uh, au fost uh, importate în Europa pentru ca acele specii să devină animale de companie, încălcându-se uh, legile. Nu există uh, o armonizare adecvată uh, a normelor și a regulamentelor. Uh, pentru astfel de acțiuni care pun în pericol ecosistemele locale, viața animalelor și viața oamenilor. Până la urmă, e nevoie de dezvoltarea unor liste pozitive uh, cu, list, cu specii care sunt permise pentru astfel de acțiuni. Ar trebui promovate anumite bune practici, pentru că așa s-ar clarifica puțin lucrurile pentru proprietarii uh, acestor animale și pentru agențiile responsabile și care ar reduce birocrația pentru guverne. Uh, care ar putea veni cu măsuri de prevenție. Deci, uh, ce opinie aveți în legătură cu aceste posibilități uh, uh, legate de o listă pozitivă? Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Gerbrandi. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc președinției neerlandeze, pentru că cel puțin ne-a spus unde ne aflăm în acest moment în Consiliu. Când uh, am început eu această luptă europeană împotriva traficului cu specii sălbatice acum câțiva ani, subiectul era nou pe ordinea de zi. Eu mi-am um, prezentat uh, planul de acțiune, am uh, făcut efortul pentru rezoluția Parlamentului și pot să spun că am ajuns la câteva îmbunătățiri de atunci. Acum avem un plan de acțiune european foarte, foarte bun și trebuie să recunosc acest lucru. Comisia, cu siguranță, a făcut ceva, a făcut ceea ce a promis anterior. Însă știm cu toții că acum ține de statele membre uh, să aplice regulile și știm că vămile, poliția, sistemul justiției uh, sunt competențe ale statelor membre, nu ale Uniunii Europene. Și de aceea, uh, poate că acum ne aflăm în etapa cea mai crucială a luptei împotriva acestui tip de trafic. De aceea sunt critic uh, la adresa celor văzute în proiectul uh, de concluzii uh, ale Consiliului. Ceea ce văd eu acolo e că se subliniază mai multe articole subsidiaritatea văd că statele membre sunt invitate să facă câte ceva sau încurajate sau ne gândim că statele ar trebui să ia în calcul sau să ia în calcul cu urgență. Dar asta nu este suficient. Dacă ar fi să analizăm ce am spus noi, parlamentarii, comisia, dar de asemenea și miniștrii naționali, dacă ar fi să luăm în să le tratăm cu seriozitate afirmațiile lor, atunci noi ar trebui să invităm statele membre să facă ceva. Concluziile ar trebui să spună că uh, la nivelul Consiliului suntem de acord că vom face asta și asta că vom spori uh, capacitatea vămilor, a poliției, a sistemului uh, de justiție, că vom spori expertiza în domeniu. Or asta nu se întâmplă în acest moment. Și aici mai avem de-a face cu o chestiune foarte simplă. Europolul dorește să oferă prioritate mai mare traficului cu specii sălbatice, însă pentru asta are nevoie de un mandat din partea statelor membre. Deci are nevoie uh, de ceva care să apară în uh, concluziile Consiliului, uh, care să stipuleze că trebuie dată prioritate sporită traficului cu specii sălbatice. Suntem departe de acel moment și chiar mă tem uh, de rezultatele Consiliului de Mediu, pentru că prietenii noștri, Consiliul de Mediu, ar trebui să fie foarte interesați de uh, ce se întâmplă. ar trebui Totul ar trebui să apară pe urna uh, de zi a, comisii, a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne, a Consiliului pentru Comerț și așa mai departe. Ar trebui să se facă lobby și acolo pentru niște concluzii foarte ferme. Proiectul inițial uh, care a fost discutat în grupul de lucru al Consiliului din martie nu a fost întâmpinat uh, cu uh, mare bucurie, însă lucrurile s-au schimbat acum. Proiectul de concluzii pe care l-am văzut eu e mult prea uh, puțin ferm pentru ca afirmațiile politice să fie luate în calcul așa cum trebuie. Deci chiar aș ruga președinția neerlandeză să îmbunătățească textul și chiar să ia în serios uh, uh lupta cu traficul de specii sălbatice, nu doar să invite statele membre să o facă, pentru că uh, practic asta înseamnă, în termeni diplomatici, faceți ce vă taie capul, că oricum noi nu ne ocupăm mai serios de asta la nivel european. Mulțumesc. Domnul Marco Afront, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Planul de acțiune al Uniunii Europene care ne-a fost prezentat adineauri este unul care ne mulțumește, se bazează pe trei piloni pe care i-am convenit, prevenția odată, o mai bună punere în aplicare și cooperarea mai bună între diversi, diferiți actori implicați. Asta ne va ajuta cu adevărat să fim mai eficace și să avem rezultate. Însă nu există niciun mecanism de monitorizare pentru a vedea, pentru a putea urmări progresele acestui plan. Deci cred că avem nevoie de un calendar pentru a putea urmări încotro ne îndreptăm. După mine, planul de acțiune nu include așa ceva. Există și alte aspecte pe care le consider importante. Mie mi se pare că există o discrepanță între acțiunile obiective și obiectivele Uniunii Europene. Ce se întâmplă în practică atunci când statele membre trebuie să pună în aplicare toate aceste obiective? Există vreo coordonare, vreo armonizare? Cum putem verifica abordarea uniformă pe care trebuie să o utilizeze statele membre sau structurile pe care le folosesc, acestea din urmă fiind foarte importante și nu mi se pare că avem structuri uniforme. Este foarte important să menționăm și cazul Italiei. Am avut birouri CITES care se ocupau tocmai cu acest trafic. Însă au fost desfințate de statul italian pentru că s-au schimbat competențele Agenției pentru Silvicultură și avem acum trei uh, agenții de profil. Prin aceste schimbări, mi se pare că se pierde relevanța convenției și s-ar putea să avem de pierdut în lupta împotriva traficului cu specii sălbatice. Cred că avem nevoie de o coordonare mai bună la nivel de executare a legii pentru a ne asigura că supravegherea și anchetele sunt mai eficace. Dacă avem suspecți, atunci trebuie și dacă aceștia sunt declarați vinovați, atunci penalizările trebuie să fie cu adevărat disuasive. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să aloce resurse financiare pentru rezolvarea acestor probleme extrem de urgente, pentru că, vedeți dumneavoastră, există legături între protejarea naturii și vieții sălbatice și alte fenomene la nivel global. Pentru că, firește, uh, există și alte tipuri de trafic cu care există legături și criminalitate organizată. Iată, deci trebuie să acționăm pe mai multe planuri. Firește, trebuie să ne concentrăm pe ce se întâmplă în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, dar putem acționa și în afara granițelor. Trebuie să vedem cum putem uh, acționa pe planul prevenției, cum putem preveni, de exemplu, braconajul. Ni se spune că 63% din braconieri Am văzut câte uh, probleme există la nivel de informare și apoi uh, trebuie să, vege, să vedem uh, cum putem acționa la nivel global pentru a ajuta și celelalte specii. Este esențial să reducem cererea în acest sens, pentru că cererea este, este, este cea care ghidează piața la urma urmei, deci trebuie să sensibilizăm oamenii. De asemenea, există și încălcări nevoluntare, involuntare ale legislației, persoane care încalcă legislația care nu o, pentru că nu o cunosc, nu știu că specia respectivă era protejată, nu cunosc istoricul speciei în țara de origine. Deci avem mult de lucru, este un plan ambițios și trebuie să vedem cum o să ne ținem de treabă și să cum o să urmărim progresele. Vom urmări lucrurile îndeaproape. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Müller, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să reper, repet ceea ce au uh, spus antevorbitorii. Mă bucur că avem astăzi acest schimb de vederi cu reprezentanții președinției Consiliului în legătură cu acest plan de acțiune. Este vorba de multe elemente pe care statele membre trebuie să le decidă. E nevoie de angajamentul statelor membre și tocmai de aceea cred că este important și domnul Gerbrandi a atras atenția asupra acestui aspect ca statele membre să uh, pună la dispoziție resurse financiare financiare pentru a rezolva într-o manieră activă această problemă. Eu cred că banii și, până la urmă, implicarea personală sunt foarte importanți pentru ca uh, plantele și animalele sălbatice care sunt amenințate de dispariție să poată fi mai bine protejate. Deci eu trebuie să mă gândesc că state, animalele protejate din state terțe care ajung până la urmă să fie traficate spre Europa ar trebui să ne stimuleze să ne gândim că merită o protecție încă la ele acasă în statele terțe și să ne implicăm din acest punct de vedere în uh, planul nostru de acțiune. Pentru că au existat tot felul de lacune, inclusiv uh, unele care permiteau uh, ca aceste animale traficate să ajungă în Europa fără ca cei care practicau acest trafic să fie sancționați. Mulțumesc, domnul Demismacher. Voorzitter, ehm, mijn excuses, eh, ik heb de gedachte... Mulțumesc mult, domnule președinte. Doresc să-mi cer scuze că n-am venit până acum pentru că eram la o altă comisie, la ședință, când a început schimbul de opinii. De foarte mult timp vorbim despre un plan de acțiune ambițios pentru a lupta împotriva acestui comerț ilicit. Miza aici este biodiversitatea, dar trebuie să luptăm și împotriva criminalității organizare, organizate, care a găsit în acest trafic o, uh, o sursă foarte profitabilă de, uh, de venituri. Acești bani pe care îi scot ei din traficul ilicit pot să destabilizeze țări întregi. De asemenea, doresc să fac la, trimitere la rezoluția privind evaluarea strategiei legate de biodiversitate, la care eu am fost raportor. Acolo conchideam că lupta împotriva acestor practici ilegale prezintă foarte multe lacune. Am făcut apel să se facă un plan de acțiune uite că a venit, firește că am fi putut merge mai departe, am fi putut să-l facem mai bine, dar aici partea esențială este punerea în aplicare. Îmi pun niște întrebări. În primul rând, cum vor primi statele membre acest plan, care este voința politică pentru a pune acest plan în aplicare la nivel de stat membru și ce se întâmplă cu investițiile necesare pentru a-l pune în aplicare. Apoi, raportorul, domnul Taylor, de fapt, a vorbit despre Lacey Act, un, uh, o lege din Statele Unite din 1900, care interzice orice import al oricărei specii protejate la nivel internațional. Este o abordare de care avem și noi nevoie. Ce părere aveți? Și se discută acest lucru la nivel de Consiliu. Mulțumesc! Nu știu dacă dorește să intervină comisia. Acum, dacă da, cred că acum e momentul. Domnule Hanley, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm și noi concluziile Consiliului care vor veni luni. Ne încurajează sprijinul membrilor Comisiei Envi. Mi se pare important să subliniem faptul că punerea în aplicare uh, ține foarte mult de statele membre. Ne-am consultat cu statele membre, s-au făcut uh, schimburi de bune practici, de experiență și pe măsură ce avansăm în ceea ce privește uh, lupta împotriva acestui trafic și pe măsură ce avansăm cu lucrările de la COP17, vă vom anunța. În ceea ce privește adoptarea unui, unei legi asemănătoare Lazy Act, considerăm că este un instrument bun convenția pe care o avem deja, anume CITES, și întotdeauna avem propuneri noi. Poate puteți să ne dați exemple de specii uh, care nu sunt incluse în CITES, de specii amenințate cu dispariția, pentru a putea să le includem eventual. În momentul de față, Convenția CITES cei drept are lacune în ea și știm că există țări în curs de dezvoltare care fac propuneri noi de specii care să fie adăugate la Convenția CITES, la anexele acestea. Multe dintre aceste propuneri sunt, se bucură de sprijinul Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Urmează domnul Decker. Mulțumesc, domnule președinte. Este încurajator, într-adevăr, uh, sprijinul dumneavoastră pe această temă. Sunt de acord că s-au făcut progrese și de luni încolo va deveni foarte clară și poziția Consiliului. Voi încerca să mă refer la câteva... să răspund la câteva întrebări care mi-au fost adresate, în măsura în care pot să o fac ca reprezentant al președinției olandeze. Nu cred că pot să comentez pe marginea unor prevederi care nu se regăsesc în planul de, planul de acțiune. Pot doar să repet ce am spus înainte, în prezentarea mea, Aștept concluziile Consiliului de luni, concluzii care vor fi în sprijinul planului de acțiune și Consiliul este unul, se votează în unanimitate, deci în urma Consiliului uh, de Mediu vor veni aceste concluzii care sunt uh, um, unitare. Dar sunt de acord că depinde foarte mult de partea de implementare cum vor merge lucrurile și noi așteptăm să vedem cum se vor, se vor desfășura. Și noi suntem de acord că monitorizarea este cât se poate de importantă după ce va începe procesul de punere în aplicare. Și suntem de acord cu Comisia uh, în ceea ce privește monitorizarea progreselor. Câteva cuvinte legate de CITES și reuniunea COP17. Și noi participăm la pregătiri. Va fi prima conferință la care și Uniunea Europeană este parte, lucru care înseamnă noi oportunități, noi provocări. Colaborăm cu președinția slovacă și cu Comisia pentru a ne asigura că suntem reprezentați așa cum se cuvine la COP17. Dacă avem uh, Uh, și sprijinul rezoluției dumneavoastră, cu atât mai bine. Ne vom, uh, uh, vom fi angajați activ în discuții cu celelalte părți, vom vorbi despre multe specii bine cunoscute, lei, rechini, pangolini, de asemenea vom vorbi și despre pădurile tropicale. După cum știți, Există mai multe rezoluții cu privire la uh, vânătoarea de trofee și traficul cu specii uh, sălbatice și cu siguranță veți beneficia de sprijinul nostru. În ceea ce privește competențele Europol, cred că și la aceasta se vor referi concluziile de luni. Situația este cât se poate de clară statele membre vor trebui să ofere informații uh, colegilor de la Europol, vor trebui să spună care, uh, este, care sunt ambițiile lor în acest domeniu și cu siguranță Europol trebuie să dea prioritate acestei chestiuni pentru că își bazează prioritățile la urma urmei pe feedback-ul pe care îl primește de la statele membre. Și acest lucru se va regăsi în concluziile Consiliului. Cred că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor, în măsura în care îmi permite mandatul meu. Vă mulțumim pentru sprijin și așteptăm, după cum am spus, concluziile de luni, eh, prin care Consiliul va sprijini planul de acțiune în cooperare cu toți actorii implicați. Așteptăm cu nerăbdare discuțiile cu dumneavoastră, mai ales cu comisia dumneavoastră, și vă mulțumesc din nou, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Nu avem punctul diverse, nu rămâne decât să vă anunț că următoarea reuniune va fi în 26 iunie la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru prezență!